și de transportatori eh, din state terțe care ar fi avantajați în acest, în acest caz. Dacă am eh, avea pentru ai noștri dispoziții prea stricte. Președinte, întrerupe. Eh, da, vreau să spun în încheiere că aceste dispoziții sunt prea costisitoare și de neaplicat. Mulțumesc, până la președinte, și se va vota mâine în plen. verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Stimați colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Renate Zomer, informarea consumatorilor referitoare la produsele alimentare. Als erste erhält auch hier das Wort. Și, în primul rând, dau cuvântul raportoarei, doamnei Zomer. Da, aștept puțin până să se face liniște în sală. Deci, dau cuvântul doamnei raportoare Zomăr pentru 4 minute, vă rog. Äh, äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, dragi colegi, dați-mi voie să mă folosesc de aceste patru minute de fapt, aș vrea să vorbesc șase minute, pentru că e atât de vast acest dosar, încât efectiv e nevoie de foarte mult timp ca să discut despre el. Consumatorii au dreptul să știe ce conțin alimentele lor și să aibă informații despre compoziție, despre valoarea nutritivă și să poată să aleagă corect alimentele. În dreptul comunitar există o serie de prevederi și o serie de regulamente în legătură cu etichetarea E vorba de o etichetare care însă nu există întotdeauna în mod obligatoriu pentru producătorii și vânzătorii de aceste alimente. Faptul că există atâtea prevederi, indiferent că sunt la nivel comunitar sau național, duce la o adevărat, uh, un adevărat hățiș uh, juridic și o serie de piedici comunitare care țin până la urmă și de cadrul pieței comune. Această propunere de regulament își propune să soluționeze aceste probleme printr-un sistem de etichetare comunitar ca să fie mai bine informați consumatorii și ca să existe un mai mare grad de armonizare și o reducere a birocrației. Textul Comisiei, din păcate, nu se ridică la înălțimea acestei provocări, pentru că are la bază o serie de axiome în legătură cu voința și dorința și nevoile consumatorilor. Se fac propuneri de etichetare, spre exemplu, să se existe o etichetă de vreo 3, mă rog, milimetri, de fapt, ca să nu se poată citi textele, iar situația IMM-urilor, de fapt, se înrăutățește și reprezintă 80% din acest sector, iar acel small business act este și el încălcat stat. Armonizarea pieței interne este și ea trecută prin sita profitului și pierderii, în condiții în care există 27 sisteme naționale de etichetare. Deci e nevoie de modificări esențiale în textul Comisiei, iar toate informațiile trebuie să fie lizibile, iar fontul, mărimea caracterelor este un, o, o chestiune din mai multe. E nevoie de prevederi în legătură cu cât de groase să fie fondurile, de cât de puternic să fie contrastul și avem nevoie deci de orientări generale și în ceea ce privește lizibilitatea. Trebuie să poată fi comparabile etichetele. E nevoie să se facă o raportare la 100 de mililitri sau la 100 de miligrame. Nu e de ajuns să treci acolo un procent. De când cumperi, să spunem, iaurtul, trebuie să știi care este cel uh, cu nivelul hipocaloric cel mai ridicat sau nu. Acest lucru trebuie să fie evident. Trebuie să renunțăm la cei kilojul, nimeni nu mai pricepe nimic și să vorbim de kilocalorii. Cred că asta interesează pe consumator și înțeleg oricum mai bine. Iar uh, porțiile, așa cum sunt împărțite, trebuie să reflecte realitatea și trebuie să se refere și ele și să se adreseze uh, consumatorilor în într-un mod armonizat. De asemenea, Oamenii trebuie să cunoască și natura produselor, imitațiile și produsele contrafăcute în ceea ce privește brânzeturile sau chiar uh, carnea care poate fi diferită, trebuie să fie identificate ca atare pe pachet. Consumatorii trebuie să știe ce cumpără. Și în sfârșit, consumatorul nu mai poate să uh, înțeleagă nimic dacă această descriere, această parte descriptivă este plină de informații. Aceea își propune să fie trecute kilocaloriile la 100 de grame sau la 100 de mililitri numai ca valoare nutritivă. Cred că e un lucru uh, pe care pe consumatorul interesează. De asemenea, profilul nutrițional trebuie să fie și el modificat. Aceste profile sunt redundante, deoarece oricum, conform noi directive, aceste profile sunt identificate Spre exemplu, să spunem, uh, se poate alege în mod superficial conținutul de zahăr sau conținutul de sare. Până la urmă, de fapt, este nevoie să se spună adevărul în legătură cu valoarea nutritivă. Nu trebuie să oferim informații suplimentare care nu le folosesc. Ceea ce este important este și stilul de viață care corespunde acestui profil nutrițional. De ce Credeți că marile companii fac un asemenea lobby în favoarea acestor profile? Cred că e o chestiune care merită să fie dezbătută. De asemenea, modelul care se propune aici prezintă aceleași defecte, aceleași uh, neajunsuri ca profil. Pentru că dacă ne apucăm acum să împărțim pe produse bune și produse proaste, acest lucru se face de fapt la întâmplare. Culorile sunt alese și ele la întâmplare și uh, de fapt se vorbește de discriminarea unor produse pentru că astfel sunt privilegiate produsele contrafăcute și produsele care conțin îndulcitori, mă rog, și alți înlocuitori de zahăr, ceea ce nu este neapărat spre binele consumatorilor. Modelul hipocaloric prezintă și el o serie de carențe flagrante. Este uneori greu de înțeles, sunt o grămadă de cifre acolo și pur și simplu se subliniază valoarea nutritivă sau care este, uh, să spunem, doza zilnică recomandată pentru femei de 40 de ani în general și nu cât zahăr ar trebui să consume. De asemenea, și aici intervin marile companii care va fi nevoite să scoată castanele din foc. Și deci cred că e nevoie să stabilim ceva orientativ de asemenea, trebuie să ajutăm pe meșteșugari uh, pentru ca ei să păstreze produsele specifice regionale și să um, păstreze această diversitate a produselor alimentare în Europa la care ținem atât de mult. Și deci nu trebuie să eliminăm și produsele preambalate din acest uh, pachet, cum ar fi alergenii, spre exemplu. Trebuie trecut acolo aceste, da, aceste informații. Cât privește etichetarea produselor de origine, denumirilor de origine. Mă întreb oare dacă vor să știe consumatorii de unde vin tot felul de ingrediente. Oare nu cumva e vorba de un protecționism care este exagerat? Aș vrea să știu de la bun început, de fapt, dacă acest regulament este aplicabil, motiv pentru care aș vrea să se facă un studiu de impact. Și în concluzie, cred că putem trage concluzie că etichetarea produselor alimentare nu trebuie să fie o Biblie a unei bune alimentări. E nevoie de campanii informative privind un stil de viață sănătos în statele membre și aici aș încheia. Cred că sarcina legiuitorului nu este aceea de a spune consumatorilor ce să facă, ci trebuie să le ofere niște instrumente de sprijin, niște informații și consumatorul nu are decât să aleagă între ele. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit, raportorilor din umbră, le mulțumesc până și celor care nici măcar nu au fost dispuși la un compromis și în orice caz mulțumesc tuturor. Mulțumesc, doamna președinte, și acum are cuvântul comisiei, are cuvântul domnul John Daly, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Așa cum am spus și în alte rânduri, scopul nostru este să ne asigurăm că consumatorii știu ce cumpără și ce mănâncă. Astfel va fi mai ușor pentru ei să-și aleagă un regim adecvat pentru ei, pentru familiile lor și care să corespundă cerințelor uh, și dorințelor lor. Cetățenii, consumatorii au dreptul să fie bine informați. Vreau să lansez un apel uh, membrilor uh, Parlamentului European să se gândească la această familie europeană de fiecare dată când iau cuvântul. Vreau să mulțumesc doamnei Sommer pentru pregătirea raportului și mulțumesc și raportorilor din umbră. Împărtășesc multe dintre declarațiile sale, dar nu sunt de acord cu toate. Vreau să menționez și contribuțiile altor comisii, precum uh, IMCO și AGRI. Vreau să subliniez principalele lucruri acoperite de propunere și amendamente. Este foarte uh, importantă cerința uh, cu privire la țara de origine. Există o cerere din ce în ce mai pregnantă pentru ca această mențiune să fie obligatorie pentru anumite produse. Comisia ar putea să ceară extinderea uh, numărului de produse unde trebuie să apară țara de origine. Și am putea să acceptăm amendamentul Parlamentului cu anumite restricții. Însă, având în vedere faptul că este o chestiune complexă, ar trebui să așteptăm mai întâi uh, intrarea în vigoare a actelor delegate și să facem studii de impact înainte de a aplica la toate categoriile de produse menționate în amendament uh, obligația uh, menționării țării de origine. Noi îi punem pe consumatori pe primul rând și sper că parlamentarii vor fi de acord cu dimensiunea minimă de 3 mm a caracterilor care, pentru mențiunile um, care apar pe partea din fața produsului. Împărtășesc îngrijorările deputaților în ce privește produsele contrafăcute și de aceea salut amendamentul Parlamentului care cere să se pune capăt acestor practici înșelătoare. Însă, introducerea unor, unei definiții și uh, desemnarea acestor produse ar duce la probleme juridice. De aceea, Trebuie să găsim acele definiții care dau informații corecte și neambigue consumatorilor. De asemenea, mă bucur că se um, acceptă de către deputați ideea profilului nutrițional care să fie uh, uh publicat pe uh, principalul câmp vizual, dar nu sunt de acord cu niciun fel de amendament care ar limita domeniul de aplicare al proiectului de regulament. De asemenea, sunt de acord să schimb uh, prevederile în ce privește mâncarea care nu este preambalată, astfel încât să se menționeze alergenii, dar nimic altceva. Sunt de asemenea de acord să accept uh, în uh, teorie mandatul în ce privește, uh, amendamentul, mă scuzați, în ce privește uh, principalele componente, dar aici de asemenea este nevoie de o uh, adaptare. Suntem cu toții conștienți de faptul că unele lucruri publicate pe produse pot să inducă uh, consumatorul în eroare. Uh, pentru că uh, se laudă numai aspectele pozitive a cutărui sau cu, cutărui produs, se folosesc simboluri și desene care nu spun mare lucru consumatorului. Nu trebuie să uh, acceptăm acele politici de marketing care nu îl ajută pe consumator să aleagă în conștiință de cauză, ci numai uh, au drept scop mărirea vânzărilor. Ar trebui ca aceste, ceri, aceste reclame, aceste anunțuri făcute de fabricanții produselor să poată să fie verificate. Fabricanții nu trebuie să aibă constrângeri suplimentare, ei pot să continue să producă cum vor, însă este nedrept să autorizăm acele uh, mențiuni care pot să um, înșele. Noi trebuie să le furnizăm cetățenilor noștri informații oneste despre produsele pe care le consumă. Să nu uităm că această reglementare în ce privește mențiunile uh, care pot să apară pe produs a fost adoptată în urma unor dezbateri aprinse între cele trei instituții. Acum mă aștept la stabilirea profilurilor nutriționale cu un spirit deschis și pot să accept anumite uh, scutiri, mai ales pentru uh, produsele de bază, produsele uh, uh cu specificități regionale sau cele care sunt destinate persoanelor cu nevoi speciale care fac parte din regimul și așa mai departe. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare să văd care sunt punctele dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc! Acum, în numele Comisiei IMCO, doamna Șaldemos are un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia IMCO a pregătit un raport uh, pe documentul doamnei Somar și scopul era ca toți consumatorii să aibă la dispoziție toate informațiile pentru a putea face o alegere Uh, sănătoase în materie de uh, alimentație. Suntem de acord, uh, spunând că această propunere este inacceptabilă, suntem de acord că consumatorii trebuie să beneficieze de informații clare și când spunem că regulile trebuie să permită și piețe interne să funcționeze, să funcționeze pe cât de bine posibil. Deci suntem de acord cu principiile de bază ale documentului, dar în ce privește aplicarea în practică, uh, Și Comisia EMCO și Comisia ENVI au aceeași părere, astfel încât øh, invităm uh, raportoarea să-și reamintească Eh, de faptul că acest lucru e, vorba, eh, e până la urmă un instrument eh, în folosul consumatorilor și nu unul pentru fabricanții de alimente. Mulțumesc și acum domnul la un minut. Doamna președinte, domnule președinte, doamna președinte, dragi colegi, domnule comisar, sunt oarecum înfuriat acum când iau cuvântul în fața dumneavoastră pentru că vreau să insist asupra amendamentului 101 care se referă la țara de origine sau locul de proveniență. În numele grupului meu s-a depus un amendament pe voturi pe părți pentru că unul egal cu doi și pot să să vă spun că țara de origine este țara unde a fost ultima oară prelucrat alimentul, iar locul de proveniență este clar locul de proveniență a ingredientelor, deci fructe, legume și mai departe, cum a spus domnul comisar. În orice caz, serviciile Parlamentului au respins acest uh, amendament cu vot pe părți și nu sunt în stare să invoce articolul din regulament în baza căruia au respins acest amendament, dar chiar mi s-a spus că au la bază uh, o, precedentele. Este foarte grav pentru că mi se pare o hotărâre arbitrară care va influența conținutul hotărârii zi și v-aș ruga, doamnă președinte, să uh, vorbiți noastră, să mijlociți acest dialog astfel încât peste 24 de ore să se răzgândească aceste servicii să accepte acest amendament bine întemeiat. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Vă mulțumesc! Trecem la oratorii care vorbesc în numele grupurilor lor politice și mai întâi domnul Liza în numele PP. Un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vreau să îi mulțumesc doamnei raportor Zomer, care a avut o muncă foarte dificilă de depus. Dumnezeu a fost criticată în mod nedrept. E adevărat că există multe subiecte asupra cărora suntem cu toții de acord. Ne dorim să putem lupta împotriva produselor contrafăcute și apoi ne dorim să apară toate ingredientele dintr-un produs pe etichetă, să știm exact dacă mâncăm brânză făcută din lapte sau dacă este vorba despre un alt produs care conține lapte, dar și multe alte lucruri. Cum se cheamă acele animăluțe care care permit să uh, se strâmteze hainele din uh, dulapuri. E vorba despre calorii. Caloria este unitatea în care uh, calculează consumatorii, deci de aceea nu ne dorim ca valorile să fie exprimate în kilojuri, ci în calorii. De asemenea, S-a vorbit despre exonerarea produselor de bază uh, și a produselor uh, cu specificități regionale. S-a vorbit despre pâine, despre brânzeturile franțuzești și așa mai departe. Eu mulțumesc domnului comisar Dale și domnului Barroso că au adus anumite clarificări asupra acestor categorii de produse și vă rog să votați cu raportoarea doamna uh, Zome. Acum doamna, uh, doamna Vilmot, uh, în numele Socialiștilor Democraților, 3 minute. Thanks very much. Mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, această propunere este una controversată și este una foarte complexă de asemenea. În calitate de raportare din umbră pentru grupul meu, Principiile mele au fost, au fost să întreb ce informații își doresc consumatorii când cumpără de mâncare și cât de bine putem noi să le furnizăm această informație. Europa se confruntă cu un fenomen uh, nemai văzut până acum, pentru că cetățenii noștri mănâncă prea multe grăsimi, uh, zaharuri uh, și sare și asta crește riscul de infarcturi, obezitate, cancer și depresie doar prin a, a ne asigura că consumatorii pot avea informații clare la dispoziție legătură cu alimentele, nu înseamnă că am găsit soluția, dar consumatorii vor putea compara produsele și să identifice cele mai sănătoase produse. E vorba ca ei să poată controla ceea ce mănâncă. Eu, sigur, am propus să utilizăm un etichetare în culori pentru a informa consumatorii că produc, dacă, producător, dacă produsul pe care îl cumpără conține multe sau puține uh, zaharuri, uh, grăsimi, uh, și sare. Și asta se extinde încă și la cereale și la toate produsele industriale cu, contri- cu conținut nutrițional sărac și în legătură cu care consumatorii nu sunt uh, uh, informați corespunzători. Asta nu se va aplica pâinii nemțești sau untului sau brânzei sau nici, nici măcar alcoolului, nici uh, sucului de uh, uh, mere. A spune asta colegilor germani, vă rog citiți cu atenție documentul ca să știți exact ce se propune în el și nu ascultați la lobby-ul uh, industriei care dorește să vă includ, uh, inducă în eroare. De asemenea, aș dori ca colegii să uh, susțină prevederea conform căreia trebuie să existe în mod obligatoriu uh, mențiunea, menționarea țării de origine. Sigur că nu întotdeauna e fezabil uh, acest lucru, dar e clar că originea agri- uh, privitoare la agricultură, originea lor din agricultură, deja se aplică pentru uh, carnea de vită, pentru fructele și legume proaspete, pentru carnea de pește și uh, ar trebui să se aplice pentru fiecare produs în parte. Sigur că uh, pentru, că, pentru produse uh, alimentare uh, preparate este mai complex de aplicat această uh, măsură. Uh, Acum avem șansa să dovedim că uh, noi uh, suntem serioși, pentru că până la urmă sunt importante faptele și nu vorbele. Vă rog să-mi susțineți propunerea. Mulțumesc acum pentru ALDE. Domnul Gerbrandi are cuvântul pentru două minute. Voorzitter, eh, președinte, vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru toate explicațiile oferite pe care le-a oferit la începutul acestei dezbateri și doresc să mulțumesc și doamnei Zomăr pentru munca depusă în calitate de raportor. Am impresia, în ceea ce mă privește, și deja de un an și ceva de zile sunt membru acest Parlament, spuneam, am impresia că această idee în funcție de care putem influența comportamentul la milioane de europeni în baza unei legislații uh, este una foarte simplă și uh, avem uh, eventual aceeași idee, mă gândesc, în ceea ce privește acest regulament. Trebuie să înțelegem foarte bine că este foarte greu să se modifice comportamentul cetățenilor, cu atât mai mult cu cât avem de-a face cu 500 de milioane de cetățeni. Practic, influența noastră în materie de etichetare va fi una destul de redusă. Sigur, nu spun că aceste prevederi nu sunt necesare, dar haideți să fim realiști în momentul în care ne gândim la cât de important este acest regulament. De asemenea, trebuie să ne dăm seama și că are dreptul consumatorul să beneficieze de informații și cred că trebuie să ținem cont de toate aceste chestiuni la finalul acestei dezbateri și e foarte clar care este sfârșitul acestei dezbateri și anume că la o a doua lectură consumatorul va beneficia de mai multe informații. Pe termen lung însă probabil că va trebui să investim mai mult în educare, în formare, astfel încât fiecare să învețe, să încerce să ducă o viață mai sănătoasă. Obiectivul esențial al acestui Parlament vizează tocmai acest regulament, și anume să-i obligăm pe consumatori să facă o alegere rezonabilă în momentul în care aceștia cumpără produse alimentare sau să eh, îi lăsăm să aleagă în momentul în care fac cumpărături. Suntem liberali și considerăm că trebuie să lăsăm cetățenilor toate informația de care au nevoie pentru ca ei să poată face o alegere în cunoștință de cauză. Domnul președinte, spune în încheiere că e nevoie să ajungem la un echilibru corect între cantitatea de informații oferite, pentru că totuși exagerați să oferim prea multe informații. Pe de altă parte, nu e bine nici să dăm prea puține informații. Deja deci că am reușit să echilibrăm uh, aceste două aspecte, ar fi foarte bine. Și aș dori să rețineți și că, după părerea noastră, trebuie să le dăm voie oamenilor să poată să aibă de ales. Mulțumesc și acum în numele verzilor are cuvântul domnul Schlitter. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Puterea consumatorului depinde de informațiile pe care le are la dispoziție și dacă firmele refuză să ofere aceste informații, atunci piața internă se va ruina pentru că consumatorii vor fi lipsiți de putere. Orice consumator are exigențe care sunt proprii și noi trebuie să încercăm să satisfacem cât mai multe dintre ele. Nu dorim să îi împiedicăm pe consumatori să consume uh, multe calorii sau produse foarte sărate sau foarte dulci sau foarte grase. Noi vrem să le spunem ce conține fiecare produs, așa cum uh, atunci când cumperi o mașină sau un uh, frigider, știi cât uh, benzină consumă mașina respectivă sau cât curent consumă frigiderul respectiv. Noi vrem să protejăm animalele. Consumatorul vrea să știe atunci când cumpără carne cum au fost crescute sau transportate animalele respective înainte de a fi sacrificate. atât alimentele cât și animalele, cât și oamenii trebuie bine uh, uh, uh, tratate. Iar în ce privește băuturile, de exemplu, în ce privește vinul, trebuie să știi câte calorii conține un uh, pahar de vin față de un pahar cu uh, unei băuturi alco um, alcoolice cu un grad de alcool mai mare. De asemenea, consumatorilor le place să știe atunci când produsele provin uh, din regiuni apropiate de piața pe care le cumpără. Apoi, există o întreagă serie de produse contrafăcute și trebuie să putem să le identificăm. Și sperăm că acest amendament va fi votat. Iar în ce privește uh, produsele carnate, de multe ori a, aceste produse sunt uh, rău etichetate. De asemenea, este bine să știm de unde vin alte produse uh, care au fost transformate, ca de exemplu ouăle. Acum domnul Stevenson în numele conservatorilor și reformatorilor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, etichetarea care să conține care conține țara de origine a fost foarte controversată. Eu cred că consumatorii au dreptul să știe acest lucru, mai ales în cazul cărnii dacă a fost, a fost produsă conform unor standarde înalte de calitate și dacă nu a fost uh, transportată pe uh, mari distanțe înaintea sacrificării. Însă, bine, problema uh, etichetării uh, produselor uh, preparate din carne este foarte complexă. Uh, pentru că Sigur, această, aceste produse se pot transforma, se pot altera zi de zi și oră de oră. Asta ar însemna uh, costuri mai mari și costurile suplimentare ar fi suportate de către consumatori. De aceea consider că fezabilitatea acestei etichetări obligatorii uh, trebuie să fie precedată de un uh, și dovedită de o evaluare de impact și sunt bucuros că domnul Dali susține acest lucru Însă această reglementare nu se ocupă de originea produsului final, ceea ce este uh, un lucru foarte important pentru produse specifice, cum ar fi whisky-ul. Încă e posibil ca niște whisky-uri de slabă calitate din țări cum ar fi India, China și Japonia să uh, fie prezentate ca articolul original uh, din cauza unor imagini sau uh, înscrisuri de pe etichetă care să facă referință la Marea Britanie și astfel induc în eroare consumatorul. Uh, vă rog să susțineți amendamentul 254. Uh, Mulțumesc, spune președinte, așa cum pentru GUE NGL are cuvântul doamna Liotar pentru un minut. Um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Astăzi se pune problema de a stabili dacă optăm în favoarea industriei alimentare sau a consumatorilor. Cred că ar trebui să alegem în ce tabără ne situăm și eventual să sprijinim un sistem de cod de culori pentru etichetare sau, din potrivă, să acordăm un vot de încredere industriei. Cred că este o alegere politică. Aceasta, din punctul de vedere, o chestiune simplă. Adică dorim să ne protejăm uh, comerțul sau, din potrivă, dorim să protejăm industria alimentară. Ce dorim să avem? O etichetă care să permită consumatorilor să aleagă și să-și cântărească bine alegerea sau Pur și simplu ne dorim uh, o etichetă care dacă există mai mult sau mai puține grăsimi sau zaharuri. În orice caz, o mare parte dintre uh, um, membrii opiniei publice sunt obezi, o treime dintre aceștia și copii, în proporție de 20%, sunt obezi. De asemenea, cetățenii se confruntă cu tot felul de probleme în ceea ce privește nu știu, interpretarea acestui cod de culori. Există cod de culori pentru acest consum, pentru produsele electronice și mi se pare normal acest lucru. De ce să nu acționăm în mod similar și pentru produsele alimentare? Organizația de consumatori recomandă ca niște culori simple să fie folosite astfel încât etichetele să fie ușor de înțeles și astfel încât toți consumatorii să poată să facă o alegere în de cauză. Vă mulțumesc! Buongiorno, coleg- Mulțumesc! Mulțumesc, dragi, uh, mulțumesc, uh, dragi colegi. Acum uh, are cuvântul domnul Scota pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Trebuie astăzi să votăm o propunere de raport privind informarea către consumatori. Dar oare ne-am întrebat ce doresc acești consumatori? Pentru că nu știu dacă ce vorbim noi astăzi aici reflectă dorințele consumatorilor. Ultimul sondaj comandat de comisie poate că nu reprezintă uh, cu, cer, cu certitudine uh, atitudinea din ultimii ani a consumatorilor față de mm, produsele cumpărate, originea, dar și alte, și alte caracteristici devin elemente fundamentale pentru această alegere. Uh, suntem conștienți oare că alegerile noastre de azi vor influența modul cum se fac cumpărături mâine, Oare nu consumatorii trebuie cei care uh, să aibă ultimul cuvânt? De ce nu se încearcă să se facă un nou sondaj sau să se mențină un dialog constant cu consumatorii ca să înțelegem exact ce doresc aceștia? Noi dorim să îi reprezentăm, trebuie să reprezentăm uh, cât mai bine posibil. Noi îi reprezentăm aici și uh, știu că ei doresc ca noi să ne implicăm mai mult. Ei nu doresc uh, să li se complice modul de cumpărătură, de a face cumpărăturile cu, uh, sigur, uh, inscripții prea complicate, dar să nici să nu fie etichetele prea simple, doar cu acest sistem uh, așa numit semafor, care să nu uh, răspundă la toate exigențele. Noi nu trebuie să avem o abordare paternalistă, dar să fim o, o deschiși la dialog. Mulțumesc, domnule Scotaș, acum are cuvântul domnul Seghedi tisztelt elnök úr tisztelt képviselőtársaim! a jó gyakorlatok megfelelő tájékoztatását nagyon uh, Domnule președinte, dragi colegi, pot să vă spun că în numele grupului și partidului meu această problemă este una foarte importantă, și anume cea de a informa pe consumatori și de a transmite astfel de informații și a trece informațiile pe ambalaje. De asemenea, este important ca și prelucrătorul să fie făcut, totuși, să fie responsabilizat și producătorul, dar și prelucrătorul. Și este importantă, de asemenea, și introducerea unui sistem care să aibă la bază culorile, astfel încât să se facă o diferențiere a acestor alimente, a celor mai sănătoase. Însă, Marile companii multinaționale sunt răspunzătoare pentru că au răspândit în întreaga Europa produse de calitate proastă, alimente de calitate proastă, uh, Oșan, Cora, Tesco și așa mai departe, Metro, aceste uh, companii au invadat piața cu acest gen de produse de proastă calitate. De ce avem nevoie, spre exemplu, de pește, de tot felul de produse chinezești? De ce avem nevoie de uh, produse dăunătoare? Pentru că și noi avem agricultorii noștri locali și trebuie să sprijinim bioagricultura care este importantă și orice produse sănătoase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șeghedi! Și acum are cuvântul doamna Ayuso, Pilar, Pilar, timp de un minut și jumătate. Señor președinte, señor <clears throat> comisario. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, acest regulament este deosebit de important pentru consumatori și pentru industria agroalimentară. Este foarte greu să ajungi la niște etichete cu uh, un, informații echilibrate. Trebuie să ne bucurăm de rezultatul la care am ajuns și să o felicităm pe doamna raportor. Sunt de acord cu dumnea ei în ce privește profilurile nutriționale și polemicele uh, în jurul acestor profile nutriționale. Comisia și-a luat angajamentul de a stabili aceste profiluri înainte de ianuarie 2009, potrivit regulamentului 1924 din 2006. Mai există un punct asupra care aș vrea să insist cum putem să acceptăm să coexiste norme naționale în ce privește etichetele, pentru că este potriv, fix contrarul scopului anunțat al acestui regulament care își dorește armonizarea legislației europene. Apoi, în ce privește țara de origine, prevederile în vigoare stipulează că deja menționarea țării de origine este obligatorie, deci nu văd ce aduce în plus acest regulament. Dar dacă lăsăm uh, o bază voluntară pentru uh, această mențiune pe etichetă, eu cred că vom ajunge în adevărat haos și nu este bine să lăsăm prea multă libertate de alegere uh, întreprinderilor în acest sens. Oricum, propunerea Comisiei pe alte domenii merge în sensul directivei existente care deja a dat roade și dacă redeschidem dezbaterile asupra anumitor puncte care deja sunt bine acceptate, nu este un mare pericol. Vă mulțumesc, dragă colegă. Acum dau cuvântul doamnei Childers pentru un minut constant. Mulțumesc, domnule președinte. Peste 16% din adulți irlandezi uh, sunt prea grași sau chiar obezi și situația este similar, similară în toată Europa. Acest, uh, această reglementare dorește să se ocupe și de alte probleme de sănătate, cum ar fi diabetul sau bolile uh, de inimă. Uh, din păcate, sistemul de etichetare este complex și, în general, nu este bine înțeles Uh, etichetarea alimentelor uh, ar, ar trebui să fie făcută după un sistem universal înțeles și foarte transparent care să ajute consumatorii. Mulți uh, producători alimentari au făcut deja acest lucru. De asemenea, cred că producătorii de alcool ar trebui să eticheteze produsele lor într-un mod similar, pentru că nimeni încă nu mi-a oferit un coleg, uh, un, un motiv, mă scuzați foarte bun, pentru care alcoolul, produsele alcoolice să fie excluse. Uh, Domnule uh, președinte, domnule comisar, s-au făcut multe presiuni aici și sper ca uh, colegii mei să reziste presiunilor și să includă și alcoolul în, uh, în legislația privind etichetarea. Așa cum mulțumesc și acum are cuvântul doamna Lepaș pentru un minut. Mon propos sera... Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc despre uh, aceste etichete după modelul semafor. Ni se spune că este complicat. Din potrivă, simplifică lucrurile. Ni se spune că este vorba despre o interdicție. Nu este nicio interdicție, este vorba despre o informație. Ni se spune că uh, îi transformăm pe consumatori în uh, copii. Dar vreau să vă spun că asociațiile de consumatori reclamă aceste etichete după modelul semafor. Nu trebuie să ne mai ascundem după deget și să fim ipocriți. Trebuie să alegem aici între apărarea sănătății publice și a consumatorilor și satisfacerea cererilor grupurilor de presiune, care de fapt fac cereri pe termen foarte scurt, pentru că au interese numai pe termen foarte scurt pentru absența acestor tip de etichete. Din punctul meu de vedere, alegerea este foarte clară. Noi suntem în favoarea acestei informări a consumatorilor, pentru că și uh, organele de protecție socială și sectorul sănătății din Europa cer acest tip de etichete pentru că astfel se poate lupta mai bine împotriva obezității și altor uh, tipuri de boli. Știm foarte bine pentru ce motive ne aflăm aici, de ce am fost aleși, ca să apărăm interesele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Hasi. Un minut. Hyvät kollegat, jos ihminen on... Dragi colegi, Dacă ești ceea ce mănânci, înseamnă că suntem din ce în ce mai mult un produs industrial. Obezitatea a crescut, la fel și afecțiune cardiovasculare, printre care diabetul, în strânsă legătură cu diabetul. Toate aceste lucruri sunt foarte clare. Modelul semaforului este de înțeles pentru un copil dintr-o privire. Dacă nu vom reuși acest lucru la nivel de Uniune Europeană, atunci măcar statele membre ar trebui să aibă voie să folosească acest model. V-aș mai atrage atenția și asupra uh, grăsimilor. Sper că totuși Parlamentul va cere etichetarea obligatorie a acizilor grași și sper că se va ține cont de natura dăunătoare a acestor acizi grași artificial și sper ca măcar să fie trecuți pe etichetă astfel încât cei care cumpără, spre exemplu, chipsuri sau ciocolate și alte gustări să știe de acest lucru. Și acum are cuvântul domnul James Nicholson timp de un minut. Vă mulțumim. Much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, salut acest raport și vreau să felicit raportoarea uh, pentru că a făcut o treabă foarte bună vă spun foarte clar că sunt în favoarea etichetelor de origine, dar trebuie să fim foarte clar ce înseamnă acest lucru. În primul rând trebuie să ne asigurăm că oamenii, consumatorii știu de unde provin uh, produsele pe care le cumpără. De asemenea, trebuie să uh, ne asigurăm că uh, toți consumatorii știu modul în care a fost preparată mâncarea sau cum a ajuns pe masa lor. Deci sunt de acord cu raportoarea aici și cred că există un pericol aici și anume să uh, facem prea multe și prea devreme. E doar prima lectură, haideți să fim uh, cinstiți că ne vom mai putea să discutăm acest raport. Eu uh, vreau să uh, uh, procedăm cu precauție, nu dorim prea multe prevederi când nu știm exact ce se întâmplă. Există un pericol aici. Trebuie să controlăm situația, trebuie să vedem cum stau lucrurile și ar trebui să folosim timpul între prima și următoarea lectură, să avem o evaluare de impact, să vedem care vor fi costurile, să vedem care vor fi efectele măsurilor pe care vrem să le adoptăm, pentru că cred că de asta este nevoie pe termen lung. Mulțumesc, domnule Nicholson, și acum are cuvântul doamna Diane Dodds. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cred că cineva de aici ar putea să fie uh, împotriva faptului că avem nevoie de produse alimentare sigure, sănătoase și um, despre care știm de unde vin dar nu avem nevoie de mult prea multă informație care să fie complet uh, ilizibilă și atunci consumatorii de fapt sunt induși în eroare pentru că ei trec cu vederea informațiile cele mai importante. De aceea avem nevoie de o prezentare simplă de informații uh, care reprezintă esențialul. Noi suntem de acord cu etichetele în ce privește țara de origine. Este foarte, foarte important să știm de unde provine mâncarea comunitățile uh, de agricultori, de uh, pescari sunt bine reprezentate în acest Parlament. Dar dumneavoastră știți că 60% din peștele pe care îl consumăm este importat și de fapt nu este crescut sau pescuit potrivit acelor norme stricte care sunt în vigoare în Uniunea Europeană. De aceea este important să știm exact de unde uh, provine carnea de pește în Irlanda, industria agroalimentară este deosebit de importantă și nu trebuie să o penalizăm cu o povară administrativă inutilă. Vă mulțumesc, doamnă Dodds. spune președintele. Acum îi dau cuvântul doamnei François Grostet pentru un minut jumate. Monsieur le Président, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori să insist asupra a două chestiuni majore. În primul rând, în ceea ce privește profilele nutriționale, mă opun eliminării acestora pentru că vă amintesc că ele sunt create numai cu scopul de a stabili dacă un aliment poate sau nu să pretindă uh, că dăunează sau ameliorează sănătatea și uh, astfel de mențiuni induc în ale consumatorii care uneori astfel de mențiuni sunt trecute pe alimente care au conținut foarte important carburante, de grăsimi sau de sare sau de zahăr. V-aș ruga să respinge acest amendament de a respinge și elimina aceste profile nutriționale, profile pe care de fapt le-am adoptat în 2006 și v-aș mai atrage atenția asupra riscului amendamentului 205 care urmărește etichetarea cărnii care este de la animale sacrificate în mod tradițional. Acest risc să stigmatizeze anumite grupuri religioase deoarece o astfel de sacrificare rituală putea părea, să spunem, un uh, argument întemeiat pentru anumiți consumatori. E vorba de carne foarte curată și care este trecută pe o piață obișnuită, care însă nu poate fi consumată de către credincioși din motive religioase. Cu atât mai mult cu cât aceste tipuri de carne nu vin din abatoare certificate care respecte și ele criteriile uh, sanitare. Ar exista deci urmări economice deloc de neglijat care ar amenința uh, supraviețuirea unor um, abatoare, să spunem, tradiționale rituale din Europa, ceea ce de asemenea ar afecta pe micii crescători, cât că este de asemenea de bun simț să ținem cont de acest lucru în partea de etichetare. Consumatorul trebuie să fie bine informat, însă mai ales partea de cod de culori nu va face altceva decât să, să stigmatizeze produsele și nu cred că aceasta este soluția cea bună. Thank you very much. I give the floor to Mr. Pereio Rodriguez. Păi, señor presidente. La mejor... Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai bună dovadă a bunei noastre voințe sunt uh, amendamentele de, depuse în număr foarte mare. Cred că nu trebuie să uh, uh, uh, avem o atitudine prin care prin atâtea, atât de multe amendamente nu am face decât să uh, confuzăm uh, consumatorii. Trebuie să, ca pe etichete să, să fie indicate foarte clar uh, toate potențialele efecte negative asupra sănătății. Nici în țara de origine nu trebuie să fie ceva care să inducă în eroare consumatorii dacă există informații în legătură cu locul unde sunt uh, crescute animalele, până la urmă ar putea fi un element care să fie interesant ca informație, dar să inducă în eroare consumatorii. Sigur, consumatorii trebuie să fie informați, dar și noi trebuie să acționăm uh, precaut, pentru că altfel măsurile noastre ar fi contraproductive și nu ar face decât să sporească confuzia. Nu cred că ar trebui să adoptăm sistem, așa numitul sistem semafor, uh, codul de culori, uh, ci trebuie să vedem cantitatea de calorii și nu să uh, înrăutățim situația. Mulțumesc și acum domnul Chris Davis, ai cuvântul un minut. What could be simpler than lay... Mulțumesc, domnule președinte. Ce poate fi mai simplu decât să ai etichete cu informații utile consumatorilor? Există diferite practici, diferite interese și de aceea se ajunge la o situație complexă. Eu, una, eu unul aș vota pentru etichetele tip semafor și pentru menționarea țării de origine. Însă experiențele din trecut ne arată că încă mai este loc pentru informații confuze. Apoi, în răspuns la o, o întrebare orală pe care am pus-o eu, comisarul mi-a spus uh, că primește în fiecare an, că agenția um, europeană responsabilă cu aceste lucruri primește în fiecare an numai puțin de 44.000 de cereri pentru a se autoriza acele mențiuni uh, în legătură cu efectele pozitive asupra sănătății pe care le-ar avea unele produse sau altele. Deci este evident că sunt complet depășiți de situație și de aceea spuneam cu cât lucrurile sunt mai simple și mai clare, cu atât mai bine. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Emma McLaren pentru un minut. Uh, Mulțumesc foarte mult. Principiul prin care se prevăd mai multe informații pentru consumatori a reprezentat esența acestui um, raport și este un scop lăudabil. Totuși, în timpul redactării acestui raport, împreună cu Parlamentul, am avut discuții extraordinare în ceea ce privește mărimea caracterelor pe pachetul de gumă de mestecat sau dacă puiul este un produs din carte sau dacă un baton de Twix este format într-o porție sau două. Și am uitat de fapt ce este important pentru consumatori. Sistemul semafor de etichetare simplifică excesiv profilul nutrițional astfel încât și cele mai simple informații devin vagi și abstracte și acest lucru afectează în mod foarte clar alegerea consumatorilor și în același timp are un efect negativ și exagerat asupra unor tipuri de alimente. Practic, emitem judecăți de valoare, iar acest sistem semafor emite 20 de căți în același timp și este vorba de compoziția alimentelor și faptul că este sau nu dietetic nu poate fi trecut într-o singură culoare pentru că se induc în eroare consumatorii și se pierd din vedere informațiile esențiale în ceea ce privește compoziția producția, mai ales alergenii, astfel încât consumatorul să poată să aleagă mai bine produsul. Eu cred că sunt consumatorii noștri suficient de inteligenți, nu cred că e cazul să li se arate cu degetul care sunt alimentele pe care se le și pe care nu. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Boguslav Sonic, timp de un minut și jumătate. Wspólnego rynku wewnętrznego ogromne znaczenie ma kwestia. Mulțumesc, domnule președinte. Armonizarea etichetajului este Uh, foarte importantă, precum este și recunoașterea reciprocă. Acum, în momentul actual, există interpretări diferite în statele membre în legătură cu regulile comunitare din acest domeniu, ceea ce creează dificultăți pentru libera uh, circulație a uh, mărfurilor și alimentelor. Uh, nu știu ce se va întâmpla cu etichetarea privind țara de origine a anumitor categorii de produse. Eu cred că unele state membre au o atitudine protecționistă și doresc să impună bariere comerciale în cadrul pieței unice. Țara de origine ar trebui menționată și ar trebui să facă parte din informațiile oferite consumatorilor ca să ne asigurăm că ținem cont și de interesele, dar să ne asigurăm că ținem cont și de interesele consumatorilor și de cele ale producătorilor. O uh, dietă echilibrată uh, a, a, este foarte importantă și acest lucru s-a uh, dovedit uh, și la dezbaterile de astăzi și etichetarea este un mod de a uh, ajuta mm, consumatorii să aibă o dietă echilibrată. Sigur, uh, se pot face mai, se mai pot face campanii de sensibilizare. Eu mă opun uh, sugestiei privind etichetarea în culori, um, pentru că nu ar ajuta la informarea corectă a consumatorilor, noi ar trebui până la urmă să încurajăm oamenii să devină responsabili pentru propriile lor alegeri. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Kadenbach pentru un minut. Geehrter Herr Präsident, Herr comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Misiunea Parlamentului European, a politicii în general, este să îmbunătățească calitatea vieții femeilor și bărbaților din Europa. Și alimentația face parte din lucru și pentru a avea o alimentație sănătoasă, atunci trebuie să pot să cumpăr, să-mi aleg dieta în cunoștință de cauză. De aceea avem neapărat nevoie de o etichetă uh, unde să se menționeze originea produsului și această menționare să fie obligatorie pentru ca să știi exact unde a fost produs și unde a fost prelucrat un aliment. Numai furnizarea de asemenea informații vor permite ca consumatorul sau consumatoarea să nu fie induși în eroare ei trebuie să poată să verifice dacă ingredientele le sunt uh, prielnice sau nu și uh, numai cu această dietă sănătoasă și, și cu un regim de viață sănătos, mai ales cu activități sportive, astfel vom putea să prevenim problemele de sănătate din Europa. Mulțumesc că acum are cuvântul domnul Kurski domnule președinte nu întotdeauna dezbatem legislație care să prezinte un interes major pentru alegătorii noștri și în mod evident consumatorii în alegerile lor sunt influențați de ce scrie pe etichetă și una dintre problemele care a apărut în procesul legislativ îl reprezintă informațiile privind originea alimentelor. Iar Etichetele trebuie să menționeze țara de origine, inclusiv pentru alimentele prelucrate. Și cred că această idee a faptului că ingredientul principal este cel hotărător este una bună. În ceea ce privește alcoolul, cred, cred că ingredientele și valoarea nutritivă a alcoolului ar trebui să fie trecute pe etichetă. Până la urmă, consumatorii trebuie să știe dacă vodka este făcută din banane, din grâu sau din cartofi. Și sper că toată lumea este de acord că legislația ar trebui să corespundă așteptărilor cetățenilor europeni și să se țină cont pe cât posibil de IMM-uri. Vă mulțumim foarte mult și acum are cuvântul domnul Paolo Bartolozzi, timp de un minut și jumătate. Și grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Parlamentul European, după cum știm, trebuie să-și uh, exprime o părere definitivă asupra informațiilor alimentare oferite consumatorilor. Trebuie spus că procedura legislativă a fost una foarte uh, dificilă, controversată, îndelungată și nu, lucrurile nu puteau sta altfel pentru că aici e vorba de a armoniza dreptul comunitar uh, în privința alimentelor a face mai transparentă informațiile către consumatori și a evita orice confuzii potențial nocive pentru sănătatea lor. Raportul doamnei Sommer, care trebuie felicitată pentru eforturile de a sintetiza uh, diverse puncte de vedere, are scopul să îmbunătățească sistemele de informații existente în statele membre. Nu e o întâmplare că sistemele de informații diferă în, uh, în modul în care denumesc unele alimente și sistemul diferă de la țară la țară, astfel încât se alimentează inclusiv concurența uh, neloială, asta pe spezele consumatorilor uh, pe bază, cu o propunere a Comisiei Europene s-a încercat o modernizare, o îmbunătățire a legislației în curs. Dar trebuie o clarificare a indicației obligatorii și a prezentării uh, valorilor nutriționale. Într-o piață globalizată, Uniunea Europeană nu putea să se dea înapoi de la o asemenea legislație în domeniul informațiilor alimentare. Uh, sigur, trebuie să luptăm împotriva unei concurențe internaționale din ce în ce mai sălbatice. Sigur că aceste uh, denumiri existente actualmente nu corespund uh, conținutului real și asta pune în pericol sănătatea umană. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Fernandez pentru un minut și jumătate. Obrigat, signor prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Etichetarea produselor alimentare este crucială pentru a garanta securitatea alimentară. Eu sunt în favoarea unor informații cât mai clare și precise, însă vreau să existe și mai puțină administrație, birocrație, cât mai puține informații inutile și creșterea concurenței și a competitivității în sectorul agroalimentar atunci când este vorba despre vânzarea de produse locale, de produse făcute de mici producători, nu putem să-i obligăm să um, aplice acest regulament, pentru că numai datorită acestor categorii de produse mai avem diversitate alimentară și protejarea tradițiilor noastre. Trebuie să-i protejăm pe consumatori, însă fără să încercăm să le, să le uh, dirijăm alegerile. Eu cred că abordarea comisiei este una deosebit de paternalistă. Vrea pur și simplu să uh, îl țină pe consumator de mânuță ca să arate ce e bine pentru el și ce nu. De aceea am luptat noi ca să avem libertatea de alegere în Uniunea Europeană. Și Vreau să avem în continuare dreptul în Portugalia să mâncăm brânzeturile făcute în satele noastre, să ne mâncăm fructele și deserturile și să ne bem vinul. Vreau să o felicit pe doamna Sommer pentru munca depusă. Sunt de acord cu raportul dumneiei și apăr și ideea că Consumatorul trebuie să facă o alegere în cunoștință de cauză, dar el este cel care face alegerea până la urmă. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna McGuinness. Două minute și jumătate. Mr. President, um... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre informații elementare și noi, europarlamentari, primim informații despre multe lucruri și nu e vorba atât de informații, ci e vorba de ce facem cu aceste informații importante. Și m-aș ocupa de două chestiuni esențiale din acest raport. Odată, țara de origine. Avem etichetarea pentru țări de origine pentru carnea de vită. Atunci, poate că Uniunea Europeană nu ar fi ales să facă acest lucru dacă nu apare acea criză și se vede treaba că a fost foarte eficientă și a dat roade. Și de aceea sprijin ideea ca mai ales în ceea ce privește produsele din care carne să fie această obligativitate de a menționa țara de origine pentru consumator, ca să știe de unde le vin acele alimente. Apoi aș trece la problema unde eu aș pune, să spunem, lumina galbenă la semafor. Aș dori să le mulțumesc celor care mi-au oferit informații în legătură cu acest sistem privind sistemul semafor și nu numai doza genetică și așa mai departe. Și aș analiza aceste informații cu mare grijă. Am foarte multe observații de făcut. În legătură cu țigările avem avertismente cu privire la sănătate. Eu nu fumez, cred că acele avertismente sunt minunate și nici că o să mă apuc de fumat. Cei care fumează o țin într-una cu fumatul împotriva acelor avertismente de pe etichete. Și aș insista, da, etichetele nu te fac să pierd, nu vor reduce obesitatea. Avem nevoie de o discuție mult mai profundă legătură cu acest subiect. Ar trebui să interzicem ascensoarele și mașinile ca să facem mai multe mișcare. Puțin probabil să reușim, însă mă bucur că e o primă lectură. Mă tem că problema e prea complexă ca să o putem soluționa acum și avem nevoie de o dezbatere amplă și trebuie să propunem o soluție care să slujească intereselor, așa cum spune și raportul, să spunem informații despre alimente pentru consumatori. Grazie. La... Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Herbert Dorf, mai timp de un minut și jumătate. Egregio, signor președinte, geschätzte colegi. danke der Frau Berichterstatterin. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doresc să mulțumesc doamnei raportoare dacă o etichetare eficientă este, uh, de, trebuie să fie de folos, consumatorii trebuie să știe foarte rapid, uh, trebuie să cunoască exact ceea ce cumpără și pentru asta informația trebuie să fie prezentată în așa fel încât nu trebuie să ai o diplomă în știință alimentară pentru a înțelege ce scrie pe o etichetă. Uh, un domeniu este foarte important aici și mă refer la produsele artizanatului, produsele locale, produse care sunt vândute direct de la fermă. Acestea sigur că nu sunt produse standardizate. Mă gândesc, de exemplu, la, la dulcețuri, la sucuri. E dificil de cuantificat uh, precis conținutul în zahăr al unor asemenea produse. În ultimii ani, noi am încercat să Uh, susținem agricultura locală și aici piețele uh, agricole locale au devenit foarte importante. S-au cheltuit bani europeni pentru aceste activități. Și există acum o legătură directă între agricultori și consumatori. Lucru mai important de, până la urmă decât inscripțiile de pe etichete. De aceea, dragi colegi, uh, Vă solicit să susțineți amendamentele care uh, sprijină piețele locale agricole. Mulțumesc și are cum cuvântul domnul Zeber pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este incontestabil faptul că avem mai multe probleme de sănătate publică în Uniunea Europeană. De asemenea, este evident că interesele consumatorilor trebuie să primeze. Și apoi este clar că produsele alimentare nu sunt niște mărfuri ca oricare altele, pentru că noi le înghițim. Principiul de precauție care este înrădăcinat în tratatele europene trebuie avut tot timpul în vedere, dar nu are sens să crezi că datorită unei anumite forme de etichetare ai să reușești să uh, rezolvi așa ca printr-o minune toate problemele de sănătate din Europa. În Statele Unite ale Americii există asemenea etichete de tip semafor, etichete cu informații foarte precise și totuși ei au cel mai mare număr de persoane uh, uh, obeze din lume. De aceea cred că trebuie neapărat să avem o reflexie mai în profunzime. Poate de aceea în, afară, în, în loc să folosim etichete cu coduri de culoare, ar fi mai bine să ne concentrăm asupra dozei zilnice recomandate. De asemenea, cred că indicarea originii este deosebit de importantă pentru consumatori. Toată lumea vrea să știe unde a fost produs sau prelucrat un anumit aliment. De asemenea, toate mențiunile uh, cu privire la anumite efecte pozitive asupra sănătății trebuie să aibă argumente științifice, altfel să fie interzise. Agenția uh, EFSA este singura care are competență în uh, domeniu și de aceea bugetul ei ar trebui întărit. Mulțumesc! Acum trecem la sesiunea Catch the Eye. Vă informez că am cerut nenumărate cereri din partea doamnelor și domnilor deputați și având aproape 15 persoane scrise la cuvânt, nu pot să mai accept și alte persoane. O să vedem ce putem face. Acum doamna Weisberger este prima, are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vestea bună pe ziua de astăzi este că odată cu această nouă reglementare vom avea o etichetare obligatorie care se referă la o raportare la suta de grame și grație acestei etichetări consumatorul va fi mai bine informat și va putea să ia o hotărâre în cunoștință de cauză. Eu consider că un consumator adult trebuie să știe ce cumpără și să recunoască imitațiile. Dacă ne uităm la iaurtele cu vanilie care nu mai au vanilie, brânza care nu mai e brânză, sunt o serie de exemple de produse imitate. Și aceste imitații trebuie să poartă o etichetă corespunzător și aș dori ca de mâine să avem uh, posibilitatea de a transmite un semnal clar Consiliului și să putem cu toții să demonstrăm că avem nevoie de mai bună etichetare astfel încât a, ceea ce îmi oferă informații și nu am nevoie de un caracter prescriptiv, asta îmi trebuie. Sunt împotriva sistemului semafor, nu e vorba că există produse proaste, ci există pur și simplu produse greșit identificate. Eu sunt în favoarea aplicării sistemului AGR pentru a arăta care este conținutul acestor produse și sper că acest lucru vom reuși mâine. Dragi colegi, dacă uh, Uh, vreți să mă luați cuvântul, vă rog să nu mai depășiți un minut, pentru că altfel depășim timpul. Deci, această propunere cu semaforul, eu, dacă, apropo că vine vorba de semafoare, eu o să vă arăt lumința roșie când va expirat minutul. Și acum are cuvântul domnul Tavaje. Dante. Kedves kollégák, a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, consumatori, trebuie să știe exact ceea ce pun pe masă. De aceea, în general, suntem de acord uh, cu acest sistem hibrid, cu informații scrise și sistemul de culori. Asociația producătorilor maghiari uh, de alimente e de părere că acest sistem combinat de informații și culori este unul clar care permite uh, evitarea unor situații în care consumatorii uh, sunt înșelați. Astfel, consumatorii pot alege cele mai sănătoase produse. În ce privește consumul produselor uh, tradiționale, pentru a liniști orice îngrijorare, sistemul uh, indicației de origine obligatorie trebuie să fie aplicat doar asupra unor anumite produse. Suntem de asemenea de acord cu indicarea țării de origine uh, în cât mai multe cazuri posibil. Aceste dispoziții trebuie consolidate, susținute mai ales în ce privește fructe, legume, carne, pește. Mulțumesc, domnule Tabaji. Are cuvântul domnul Avia acum și vă rog uh, să respecte un minut. Președinte. domnul președinte, se priorita... Siguranță, domnule președinte, dacă este prioritar pentru că acest parlament să garanteze consumatorii alimente sigure, cu o proveniență care să fie ușor de identificat, ar trebui de asemenea și să înlesnească accesul la informații alimentare prin intermediul unor sisteme corespunzătoare de etichetare. În acest sens, adoptarea etichetelor alimentare care să fie clare și de înțeles, ar putea să influențeze alegerile consumatorilor, orientându-i către cumpărarea de produse mai sănătoase și cu origine cunoscută. Și în acest context mă, mă interesează să aduc o întrebare și să-i rog să evalueze în mod corespunzător Coreper, un amendament care a fost supus cu cele 40 de semnături din partea celor 40 de deputați, amendamentul 351, astfel încât consumatorilor să le se poată prezenta informații în legătură cu originea și cu materia primă folosită, nu doar pentru anumite produse agricole care ajung la pe masă, ci și în ceea ce privește produsele prelucrate cu un singur ingredient, cu alte cuvinte, cele care, în afara produsului agricol, presupun și excipienți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule de la Via, și acum are cuvântul domnul Riz. Si, si, si, e scrită, e scrită. V-ați înscris, v-ați înscris. Cortezia. Eh, sì, Abbiamo il diritto di sapere se... Avem și noi dreptul să știm dacă ne dați cuvântul sau nu. Deci spuneți lista cu vorbitori, așa cum se face și pentru ceilalți, vă rog. Păi da, ce am spus până acum. Deci, tocmai ce spusei, ei. Doamna doamna Niculescu, apoi pentru grupul social-democratic, domnul Arsenis, Sârbu, Estrela Parniu, și apoi mai este de la ALDE doamna Ris, care a tocmai cei de doi cuvântul și apoi uh, doamna Rosoci, domnul Rossi, domnul Pașcu și pentru neafiliați doamna Obermeier. Deci iată care sunt cele înscrie la cuvânt. Ați înțeles? Bine, bravo, mulțumesc. Doamnă Riz, vă rog acum. Vă mulțumesc. Două lucruri despre acest regulament. Trebuie ca mâine, când vom vota, să spunem că menționarea originii geografice a alimentelor este obligatorie, așa cum se întâmplă pentru carnea de vită, pentru legume, fructe și așa mai departe. Uh, este indispensabil ca investițiile IMM-urilor, mai ales cele care inovează și creează locuri de muncă, să fie protejate de acest nou regulament și să ne debarasăm de toate acele măsuri care sunt inutile, de exemplu profilurile nutriționale menționate la articolul 14. Acestea vor fi doar uh, o, o sursă de uh, pierderi pentru întreprinderi. De asemenea, Vreau să atrag atenția asupra amendamentului 105, despre care a vorbit și doamna Grostet, apropo de acele animale care au fost sacrificate potrivit uh, unui ritual uh, din cauza credințelor religioase. Eu cred că ar fi o măsură contraproductivă pentru acest sector și vreau avizul domnului comisar. Mulțumesc acum doamna Rosaci. Prego. Sí. Um, den europæiske forbruger er mig. Mulțumesc, domnule președinte. și eu sunt o consumatoare europeană și vreau să știu uh, ce, exact ce mănânc. Aș dori să știu de unde provin alimentele pe care le consum eu. Deci trebuie o etichetare cât mai transparentă a alimentelor pe care le cumpărăm. Mm, și trebuie să înțelegem etichetele fără a trebui să fim neapărat chimiști sau uh, agronomi. Statisticile arată că informațiile pe 100 de grame sau 100 de mililitri sunt cele pe care le caută consumatorii. Nu trebuie să înșelăm pe consumatori și să-i supraîncărcăm cu prea multe informații. Pentru că dacă nu, aceștia nu vor mai înțelege exact ce cumpără și nu, le, nu vor putea cumpăra uh, în cunoștință de cauză. Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Corața Bild. Min vision är att stärka konsumentkraft. Ceea ce îmi doresc eu este să fie sporită puterea consumatorului în baza unor informații clare, inteligibile, fără să fie încărcați micii producători cu tot felul de reguli birocratice. Pe de altă parte, cred că acest sistem al codului de culori îi va speria pe consumator și trebuie să ținem cont de diferitele moduri de viață, de diferite tradiții care există. Cred de asemenea că trebuie să găsim soluții practice în ceea ce privește carnea, spre exemplu. Și există o serie de acte. Putem alege într-o politică dură sau putem foarte bine să alegem, să încurajăm libera alegerea consumatorilor în baza unor informații clare. Aceste este varianta pe care o prefer, cea de-a doua. Cred că informații care au la bază știința și care în același timp sunt flexibile sunt cea mai bună soluție, iar piața trebuie să-și asume răspunderea. Trebuie ca împreună să luptăm pentru a recunoaște că alimentele, că hrana reprezintă și ea o cauza problemelor de sănătate uneori și împreună trebuie să luptăm împotriva acestor probleme de sănătate. Mulțumesc foarte mult, doamnei Corața Bild. Are acum cuvântul domnul uh, Creighton Arsenis. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu menționarea țării de origine pe etichete, dar vreau să vorbesc și despre cu totul altceva. În fiecare oră care trece, hectare de pădure din regiunile tropicale sunt distruse, mai multe stadioane de fotbal sunt distruse, tocmai pentru că este nevoie de acești copaci drept combustibil sau în alte scopuri pentru a produce alimente pe care noi le consumăm. De aceea, de exemplu, trebuie să avem menționate pe etichete acele ingrediente care uh, duc la uh, agravarea fenomenii despăturirilor, mai ales uleiul de palmier, pentru că pentru a se produce acest ulei de palmier se distrug pădurile de palmier. De aceea noi nu trebuie să participăm și mai mult la agravarea uh, situației mediului înconjurător. Trebuie să putem să facem alegeri responsabile. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Obermeier. 3 milioane europeische Schulkinder sind... Mulțumesc, domnule președinte. Avem milioane de obezi în Europa și uh, numărul acestora crește în fiecare an. Sunt afectați, sigur, de bolile cronice pe care ni le putem închipui. Uh, noi suntem ceea ce consumăm, deci e important să știm ce mâncăm, deci trebuie uh, un, o etichetare clară a ingredientelor sau un număr important al acestora. Pentru a, a, ca și consumatorii să poată ști foarte rapid uh, ce conținut în săruri, în grăsime, în anumite produs, un anumit produs. Uh, și trebuie de asemenea să fie foarte clară răspunderea privind proveniența materiilor prime. Trebuie ca cineva să-și asume răspunderea de a indica de unde exact uh, vin produsele care uh, intră în componența unui anumit uh, uh, aliment și trebuie să existe consecințe pentru cei care cu bună știință încearcă să înșele uh, consumatorilor cu, consumatorii cu indicații false privind originea produselor. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Crista Clas acum. Wir reden heute über Informationen und Astăzi eh, vorbim despre informații care sunt transmise în întreaga lume în baza unui cod. Avem tot felul de informații relevante pe care le putem uh, înțelege foarte repede. O etichetă alimentară nu trebuie să fie Biblia uh, unui regim alimentar corect, școala, familia, societatea sunt cele care trebuie să transmită aceste informații. Pe de altă parte, informațiile de bază trecute pe etichetă sunt importante pentru a transpune acest lucru în viața de toate zilele. Ă, aceste indicații nu sunt neapărat indispensabile, iar codul de culori care ar putea să fie și roșu și verde în condițiile în care, ă, știu eu, este un conținut excesiv de sare, dar prea puțin zahăr, Uh, reprezintă, de fapt, o structură antinomică. Spre exemplu, dacă zicem laptele, putem spune că laptele provine, nu știu, din Luxemburg, din Belgia sau din uh, Belgia. Și de unde știm care este originea? Pe acea etichetă trebuie pur și simplu să trecem conținutul practic uh, nu cred că trebuie să ne apucăm acum să zicem că șunca este făcută numai din porc și atât. De aceea cred că trebuie să votăm în favoarea acestui raport. Și acum doamna Daciana Sârbu. Onorevole Sârbu. Doamna Sârbu? Nu este în sală doamna Sârbu, Daciana Sârbu. Numărul 638. Nu, pe atunci să-i dăm bătaie. Are cuvântul doamna Edith Estrela. Președinte, uma boa rotulagem. Vă mulțumesc. A avea etichete bune pentru produsele alimentare este indispensabil. E important pentru consumator să știi câtă sare, cât zahăr, cât, uh, câte grăsimi sunt într-un anumit produs. Și aceste informații trebuie să fie lizibile, deosebit de clare. De asemenea, trebuie să ne limităm la informațiile esențiale. Însă, acest lucru nu înseamnă că trebuie să uităm că anumite categorii de produse au nevoie de o derogare pentru că altfel vom amenința uh, tradițiile, obiceiurile locale, produsele artizanale și așa mai departe. Oricum, există deja regulamente în vigoare pentru tot felul de asemenea produse. Nu înțeleg de ce am avea nevoie de un nou regulament. Apoi, Știți bine că avem uh, uh, și recomandările de la Organizația Mondială a Sănătății, deci dacă am avea un nou sistem de etichetare, am face numai rău uh, industria agroalimentară. Acum are cuvântul domnul Rossi. Președinte, onorevoli. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uh, locul de origine al produselor trebuie să figureze pe etichetele Uh, consumatorul trebuie să aibă libertatea de alegere și are dreptul să știe ce cumpără, ce conțin aceste produse și de unde provin ele. Consumatorul trebuie să aibă un instrument la dispoziție ca să evalueze în mod rațional ce alegeri face în consumul său alimentar. Astfel, cumpărături uh, uh informate sunt primul pas pentru protecția sănătății uh, cetățenilor. Multe firme sigur că ar dori să adopte o soluție mai comodă, dar legiuitorul trebuie să acționeze în interesul consumatorilor, al cetățenilor. Elementi cattivi, mai e în gradul de eh, Sigur că toți consumatorii trebuie să aibă la dispoziție, prin acțiunea noastră a legiuitorilor, instrumentele care să le permită să facă alegeri informate. Liga Nord totdeauna s-a bătut pentru produse de calitate și pentru o alimentație sănătoasă care este sursa unei vieți armonioase. Mulțumesc, vă rog să nu vorbiți atât de repede, pentru că altfel interpreții noștri foarte buni se confruntă totuși cu dificultăți. Și acum, domnul Niculescu

Domnule comisar, cred că doamna Renate Zomer a făcut o treabă excelentă pentru că a îmbunătățit uh, uh, foarte mult, îmbunătăți, a îmbunătățit foarte mult proiectul de directivă al Comisiei. Dacă vrem să avem profiluri nutriționale, trebuie să fim siguri că sunt informații de bun simț, lizibile. Nu trebuie să folosim tot felul de simboluri și um, um iconograme. Iar toate aceste informații trebuie să apară în principalul câmp vizual de pe partea din fața a produsului. De asemenea, etichetele trebuie să conțină uh, informații obiective, care să fie adevărate, care să fie argumentate științific. Și trebuie să se știe clar cine este responsabil pentru informațiile care apar pe etichetă. Mi se pare că uh, propunerea comisiei în ce privește dimensiunea caracterelor este uh, nemulțumitoare, pentru că orice fel de asemenea informație trebuie să fie văzută de consumator din prima. De multe ori, consumatorii fac alegerile pe baza prețului, nu pe baza ingredientelor. Și uneori este foarte greu să identifici țara de origine. Mulțumesc acum domnul Parniu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vorbim aici despre un subiect foarte important care privește protecția consumatorilor și un sondaj recent uh, ne arată că situația în materie de siguranță alimentară s-a deteriorat uh, de 10 ani încoace, așa consideră europenii. Un consumator din trei uh, nu prea crede în calitatea produselor noastre. Deci, o actualizare, o simplificare, o clarificare a etichetării produselor alimentare din Uniunea Europeană este o obligație pentru o mai bună protecție a consumatorilor. Permiteți-mi să mă refer la uh, codul acesta de culori. În primul rând, suntem uh, favorabili dacă acesta este însoțit de o referire la valorile nutriționale exprimate în procente. Și apoi, permiteți-mi să vă spun că mă opun unei declarații nutriționale obligatorii pentru vinuri și spiritoase. Uh, dorim să se elaboreze un regulament uh, special pentru vinuri și spiritoase în următorii trei ani și nu în următorii cinci ani, după cum propune Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Președintele, da, mulțumesc și are cuvântul domnul Micolașic. Ďakujem, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnule președinte, aș dori să încep prin a-i mulțumi colegii Renate Zomer pentru munca extrem dificilă pe care a depus-o la această propunere de regulament. Este un act juridic important din perspectiva sănătății europenilor. Multe afecțiuni sunt rezultatul unui regim alimentar nesănătos și este deci o chestiune care necesită o abordare sistematică. În ce privește pe consumatori, aceștia au nevoie de informații clare, dar să fie și în stare să ia singură hotărâre. Treaba noastră să le spunem consumatorilor ce mănâncă, nu ce ar trebui să mănânce. De aceea cred că sistemul semafor este unul superficial și neadecvat. 80% dintre Uh, producătorii de alimente sau crescătorii de animale sunt, de fapt, funcționează sub formă de IMM-uri și nu ar trebui să împovărăm cu alte uh, chestiuni administrative. Și acum îi dăm cuvântul domnului comisar John Daly, care va răspunde. Mr. President, honorable members. Domnule președinte, stimați deputați, vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de aprinsă și atât de interesantă, care arăta că există poziții foarte clar definite uh, uh, asupra diferitelor subiecte. Anumite lucruri sunt fundamentale pentru consumator. De exemplu, să existe informații despre alergene, să existe etichete pe partea din fața produselor, să existe menționarea statului de origine și să existe informații echilibrate pentru, în interesul sănătății consumatorilor. Vreau să subliniez cât de mult țin la profilurile nutriționale. Și vă rog să mă credeți că acest lucru nu va împiedica fabricarea niciunui produs. Și oricum, noi ne dorim să acționăm cu un spirit deschis. Noi nu uh, vrem să dispară această prevedere. Acum, dacă îmi dați voie, aș vrea să reacționez la anumite întrebări care mi-au fost puse azi, domnule președinte. În ce privește finanțarea EFSA, pot să vă spun că deocamdată lucrăm asupra unui raport cu caracter non-legislativ care ar trebui să fie gata până în această vară și care va stipula cum ne dorim să finanțăm această agenție pe viitor, în ce privește inovarea. Eu consider că propunerile noastre nu sunt în defavoarea um, inovației, din potrivă. Însă, ne dorim ca orice noutate, orice descoperire să fie făcută în mod responsabil și să fie în interesul consumatorilor. Acum, despre aceste uh, mențiuni cu, efecte pozitive pentru sănătatea consumatorului și directiva aferentă. Trebuie să spun că, potrivit articolului 13, E adevărat că am primit numai puțin de 44.000 de asemenea cereri uh, din partea statelor membre. Și atunci când trebuie să le evaluez, am uh, ajuns la un număr de 4.000 care ar fi putut să fie acceptabile. De aceea îmi dau seama în ce mod superficial sunt uh, făcute aceste mențiuni și este foarte important să le controlăm îndeaproape. Cum spuneam, nu este decât un instrument de marketing și noi nu putem să acceptăm acest lucru. Și tocmai din cauza volumului de muncă, întregul proces a fost atât de lung. Acum lucrăm asupra unui prim pachet care a fost uh, uh, terminat de către EFSA și a fost uh, validat și de către Comisie. Deci, cum spuneam, este un proces în curs de derulare. Pe de altă parte, la articolul 14 există deja 15 asemenea mențiuni care au fost autorizate și au, uh, s-a spus dacă Comisia era pentru sau pentru unele din ele dacă Comisia era împotrivă. Cum spuneam, procesul este în curs de derulare. Comment. Aș dori de asemenea să mai fac un alt comentariu cu privire la studiile de impact. Și aș vrea să notăm că și Comisia a susținut propunerea sa de consultare cu mai mulți actori și uh, a analizat studiul de impact pentru a vedea care sunt beneficiile acestor politici uh, care s-au inițiat acum. Uh, Impactul mai multor amendamente pe care le-au înaintat mai mulți deputați astăzi și mai de mult, cerând o etichetare suplimentară, nu a făcut însă obiectul niciunei analize. Pentru o mai bună reglementare, eu consider însă că Studiile de impact trebuie să susțină tot timpul procesul decizional în toate etapele sale. Aș vrea să închei mulțumindu-i încă o dată doamnei Renate, Renata Sommer și tuturor membrilor um, din Parlamentul European pentru contribuții. Mulțumesc pentru faptul că ați uh, luat în considerare și comentariile noastre pe care le-am dat transmis Parlamentului. Mulțumesc, stimate domnule comisar, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și trecem acum la întrebarea orală cu privire la calitatea datelor statistice în Uniunea Europeană și cu privire la um, auditul sporit al Comisiei în acest domeniu. Îi dăm cuvântul în primul rând domnului Otmar Caras, două minute și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar Oliren,